Cred că noi avem o democrație adevărată în țara noastră și nu cred că trebuie să acceptăm lecții din partea unora care vin din țări în care temele nu sunt făcute. Mulțumesc din partea grupului SD, domnul Aguilar, două minute. Vă mulțumesc, doamnă